privește impactul extern al uh, comerțului și al politicilor de investiții ale UE în afara Uniunii Europene. Vă acord patru minute, domnule Zahradil. The opportunity here to present a report which... Mulțumesc că mi-ați acordat oportunitatea de a prezenta un raport care a fost deja adoptat de Comisia INTA cu contribuții de la uh, DV și de la alte comisii în ceea ce privește impactul extern al uh, uh acestor uh, politici de investiții în ceea ce privește PPP-urile, deci uh, parteneriatele public-private. Toată lumea știe ce sunt aceste parteneriate public-private. Uh, ele încearcă să ofere servicii de interes general către public. Și aceste servicii ar putea fi infrastructură, cum ar fi uh, Uh, drumuri sau uh, centrale electrice sau servicii sociale precum educație, sănătate și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, în uh, ultimii ani, pot să se ocupe și de sectorul uh, inovativ uh, de înaltă tehnologie. Este important de subliniat că nu, uh, nu e o practică comună în țările mai dezvoltate, ci mai degrabă în țările în curs de dezvoltare și proiectele PPP uh, reprezintă aproximativ 15-20% din totalul uh, investițiilor de infrastructură în țările respective. Acest raport se concentrează în principal asupra două perspective uh, ale acestor proiecte. Unul este legat de uh, interesele proprii ale UE, și anume promovarea intereselor comerciale ale Uniunii, pentru că participarea la aceste proiecte PPP reprezintă o oportunitate uriașă pentru companiile europene de a se dezvolta și de a câștiga piețe noi. Dacă ținem cont de uh, piața actuală și de creșterea economică înceată, uh, Putem să fim cu toții de acord, sper, că toate companiile europene ar putea să se dezvolte doar dacă uh, uh, pleacă la nivel internațional și pe piețe non-europene și de aceea ar trebui să construim povești de succes uh, și de bune practici în ceea ce privește aceste parteneriate pentru a ne încuraja companiile să se implice și am putea crea platforme prietenoase cu utilizatorul sau ghișee unice, am putea profita de bunele experiențe ale instituțiilor care deja s-au angajat în asemenea proiecte, cum ar fi BEI sau altele. În același timp există un alt cel uh, și anume uh, agenda de dezvoltare, care este un punct esențial și cred că Asta poate crea sinergii cu proiectele noastre de dezvoltare. Știm cu toții că e nevoie de investiții masive în țările în curs de dezvoltare pentru infrastructură și pentru accesul la apă și o parte a acestei finanțări uh, va trebui să vină din partea sectorului privat, acolo unde parteneriatele public-private pot juca un rol uh, fundamental. Bineînțeles, avem și roluri negative, mai ales în unele țări în curs de dezvoltare, acolo unde aceste PPP-uri au uh, fost, de fapt, proiecte făcute prost, cu prea multă birocrație, cu prea multe întârzieri și cu uh, o gestionare proastă a proiectelor. Și tocmai de aceea este extrem de important să încercăm să găsim o abordare comună tocmai pentru a face față acestor provocări. Cred că acest raport poate juca un rol pozitiv și trebuie să subliniez că acest raport nu este o încercare de a stabili o legislație nouă sau o birocrație nouă, în niciun caz. Uh, ci solicită instituțiilor europene să ia măsurile necesare pentru a promova participarea companiilor europene la parteneriate public-private și la proiectele acestora. A fost pregătit în spiritul unei cooperări foarte bune uh, între grupurile politice și comisii și sper că va fi primit la fel de către plenara Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Avem șapte solicitări de intervenții și începem cu domnul Frunzulică. Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnule comisar PPP-urile în terțe țări vor avea efecte pozitive asupra creării de locuri de muncă, asupra competitivității și productivității în Europa. Cred cu tărie că politica comercială europeană trebuie să asigure accesul în străinătate al companiilor europene acolo unde încă se confruntă cu uh, obstacole. IMM-urile trebuie să poată să acceseze aceste standarde și uh, să facă recomandări, uh, cum ar fi uh, formarea de consorții. Cadrul juridic pentru uh, parteneriatele public-privat trebuie să fie consolidate cu crearea unui cadru instituțional previzibil susținut uh, de autorități competente și cu resurse adecvate. Trebuie să asigurăm uh, resursele necesare pentru a supraveghea, pentru a controla punerea în aplicare a programelor și pentru a consolida capacitatea instituțiilor din țările în uh, curs de dezvoltare. Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, trebuie să ne gândim că Uniunea Europeană trebuie să aplice principiul coeziunii și principiul dezvoltării. Uniunea Europeană a păstrat deschisă uh, piața pentru licitațiile publice, dar Uniunea Europeană în continuare, întreprinderile noastre se confruntă cu dificultăți în străinătate. Ar trebui să fie respectate liniile directoare de la OCDE, de asemenea și principiile ONU pentru anumite întreprinderi. Finanțarea publică nu trebuie să vizeze multinaționalele, ci planul local și regional. Deci dacă vrem într-adevăr investiții în țări în curs de dezvoltare, atunci datoriile țărilor în curs de dezvoltare trebuie tăiate la FMI, la Banca Mondială, și la Banca Africană pentru Dezvoltare. Domnul Iacov Cici. Da da- nu există nicio îndoială că parteneriatele public-private pot avea rezultate bune și efecte bune, mai ales atunci când vorbim despre infrastructura modernă. Există, desigur, și exemple negative și există situații în care nu s-a ajuns la rezultate ideale sau chiar s-au provocat probleme. Dar, domnule comisar, vă rog, asumați-vă această obligație și analizați un proiect care uh, este legat de Croația și de construirea autostrăzii pe baza unui PPP uh, între statul croat și o companie franceză. Uh, avem nevoie de finalizarea acestei autostrăzi și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, chiar pe dumneavoastră personal, să analizați situația și să ajutați acest uh, proiect și să nu-l lăsați în sertarele Comisiei Europene. Mulțumesc. Domnul Viegas. Pentru multe țări, e important să transmitem un mesaj corect al integrării. Acest uh, model al integrării cu moneda unică reprezintă adesea restricții pentru unele state care nu fac investiții publice. Depind de marile corporații, nu doar în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură, ci și proiecte din sănătate, educație și altele. În Portugalia iau amploare PPP-urile austeritate există doar pentru unii, dar nu și pentru cei mari, deci pentru marile concerne care obțin din ce în ce mai mulți bani publici. E important să protejăm Europa în fața TTIP. And să avem un instrument care să nu devină uh, captiv în societatea noastră. Doamna președinte, când am citit uh, titlul dezbaterii, uh, m-am așteptat că vom vorbi despre impactul negativ pe care Uniunea Europeană poate să-l aibă în întreaga uh, lume, uh, cum uh, putem să avem un impact prin politica noastră comercială. Am citit raportul și el se referă la parteneriatul public-privat. Uh, Uh, pericolul este, experiența din Regatul Unit este că astfel de parteneriate nu pot să funcționeze. Cum am văzut la Casa de Asigurări de Sănătate din uh, Regatul Unit, unde ineficiența Uh, sectorului uh, public uh, s-a combinat cu capacitatea sectorului privat pentru a obține câștiguri. Totuși vreau să îl felicit pe raportor pentru că recunoaște că aceste decizii trebuie luate în mod suveran de către statele membre ele însele. Doamna Federica Spinio. Vorbesc în uh, calitate de raportor din umbra al grupului socialiștilor și aș vrea să îl felicit pe raportor uh, pentru ceea ce a realizat. Noi avem o reformă care să uh, reducă incidența patentelor public-privat. Nu trebuie, după părerea noastră, să uh, optăm pentru un uh, parteneriat public-privat pentru că e vorba de o operațiune contabilă care permite uh, reducerea deficitului bugetului. Acest lucru însă ne permite să atingem obiectivele într-un mod cât mai rentabil și eficient. Avem nevoie de un model de cooperare între sectorul public și privat, însă nu trebuie să uh, facem pierdele reciproce, iar parteneriatul uh, public-privat nu trebuie să constituie un prim pas către privatizare în sectorul public. De aceea cerem un uh, cadru legislativ cât se poate de clar. Domnul Tomasic. Europa mora težiti razvoju kvalitetnih javnih usluga. Mulțumesc. Europa trebuie să dezvolte uh, servicii publice de calitate în UE, dar și cu partenerii internaționali pentru a crește calitatea vieții cetățenilor. Asta trebuie să fie una din prioritățile noastre și singura cale de a face asta este să avem, să cheltuim responsabil banii contribuabililor, dar să și susținem în același timp capital uh, privat pentru interes public. Evidenta lipsă de fonduri pentru proiectele de infrastructură au deschis un, uh, o zonă pentru PPP-uri în și în afara Uniunii Europene. Popularizarea unui asemenea model în statele partenere este o oportunitate pentru IMM-urile europene care astfel aș putea, ar putea să-și extindă afacerile și exporturile. Aș dori, deci, să solicit Comisiei în lumina tuturor acordurilor comerciale pe care le avem, să asigure tratament egal al uh, companiilor noastre în ceea ce privește achizițiile publice și abordarea uh, PPP-urile. Mulțumesc. că Acum îi dau cuvântul domnului Hogan în numele Comisiei. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Reprezint doamna comisar Malmström pentru afaceri comerciale. Vreau să mulțumesc, să mulțumesc domnului dil și uh, Comisiei uh, INTA pentru acest raport. Se sublinează importanța PPP-urilor ca instrument pentru creștere economică, inovare și crearea locurilor de muncă. Asta s-a întâmplat în Europa, în imediata noastră vecinătate și în continentul în curs de dezvoltare. Raportul sublinează și oportunitatea oferită în politicile de investiție și dezvoltare, pentru că PPP-urile pot exista în terțele state și pot să sporească prezența Europei în aceste zone. Salutăm faptul că se cere mai multă transparență și o concurență îmbunătățită în relațiile comerciale internaționale. Vom face tot posibilul pentru ca PPP-urile să fie incluse în mare parte în capitolul uh, pentru uh, Uh, achiziții publice din domeniul internațional. Suntem de acord cu ceea ce se stipulează în raport și vă ofer câteva exemple. În primul rând, PPP-urile pot să ofere soluții inovatoare și să mobilizeze pe termen lung finanțare publică și privată, mai ales în sectorul infrastructurii, unde există un mare consum de capital. Mai mult decât atât, PPP-urile pot să fie o bază pentru cercetare și inovare și pentru sporirea competitivității. E important să facilităm participarea IMM-urilor în aceste PPP-urile, PPP-uri. Totodată, PPP-urile oferă șanse în străinătate, cu accesul la piață, piețe din afara Uniunii Europene. Să corectăm asimetria dintre anumite țări și Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de deschidere. Sunt mari oportunități pentru țările în curs de, curs de dezvoltare pentru a dezvolta infrastructura de care e nevoie în domeniul de afaceri. Comisia salută ceea ce se stipulează în raport cu privire la efectul de sinergie dintre politicile de protecție a investițiilor și parteneriatele public-private. Cel mai bine ar fi să spunem explicit că activele investite de Europa în termen lung în terțele state trebuie să fie protejate printr-o mai bună negociere imparțială în aceste domenii. Comisia va lua notă de recomandările făcute în acest raport. Va depune eforturile necesare pentru ca oportunitatea oferită de parteneriatele public-private să fie fructificată. Transmit uh, colegii mele Cecilia Malmström comentariile de astăzi. Și vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte, membrilor și raportorului. Merci, le débat est clos et le vote. Mulțumesc.